Dear colleagues, dragi colegi, putem să începem ședința cu primul punct pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Re- reamintesc colegilor că votul privind proiectul de aviz al domnului Filner privind omologarea, punctul 11, care era prevăzut pentru mâine, este amânat pentru ședința de pe 28 a Comisiei Envi. Dacă nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat cu această modificare. Punctul 3. Anunțurile președintelui. Uh, ședința grupului de lucru live va avea loc mâine 8 noiembrie de la 13 la 15 în sala uh, ASP 3G2 cu oficialii care se ocupă de programul Life in Digi, Environment și ASDEN. Uh, ședința este deschisă tuturor membrilor Envy. Ședința va discuta raportul de la misiunea, misiunii Envy din zona rurului Essen, care, în Germania, care a avut loc pe 19-21 septembrie. Punctul 3 Ședința Comună Agrienvi va avea loc la Strasburg luni 21 noiembrie la ora 19 privind strategia Uniunii Europene în domeniul pădurilor cu participarea comisarului Hogan. Proiectul uh, ordinii de zi va fi uh, făcut public uh, în curând. Avem 21 de limbi în care se interpretează și, ca de obicei, ședința noastră va fi transmisă pe internet. Punctul 4, să nu uităm că avem uh, și procesele verbale ale ședinței din 23-24 mai, 21 iunie, 11-12 iulie și 8 septembrie. Dacă nu sunt obiecții, uh, acestea vor fi considerate adoptate. Și acum putem trece la punctul 5 pe ordinea de zi și anume un schimb de opinii cu domnul Gerdanță, director executiv ECA. După cum știți, avem un dialog regulat cu agenția și uh, Asta în uh, vederea schimbului nostru anual de opinii și avem posibilitatea astăzi să discutăm uh, programul de lucru al agenției și în special obiectivele strategice până în 2018. Și încep prin a da cuvântul imediat domnului Tanțet și apoi mai târziu vom da cuvântul membrilor Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Domnul Danset, domnule președinte, vicepreședinți, stimați uh, membrii Comisiei, este o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici, uh, alături de noastră, pentru un schimb de opinie legătură cu activitatea ECA. În uh, introducerea mea voi încerca să pun în context activitatea agenției, în special să mă uit la contribuția pe care o facem pentru a lupta cu provocările cu care se confruntă Europa astăzi. Vreau să menționez câteva provocări și ale mele personale. Vreau să uh, aud feedback-ul dumneavoastră și să răspund la orice întrebare pe care puteți să aveți. Trăim într-o perioadă plină de provocări, uh, cu o creștere a mulțumirii cetățenilor, creștere economică slabă și preocupări legate de schimbările climatice și poluare și dumneavoastră sunteți extrem de importanți în reacția față de toate aceste provocări. După opinia mea, orice instituție europeană trebuie să contribuie la găsirea de soluții, altfel nu suntem decât partea problemei. Vreau să explic cum ajută agenția mea la rezolvarea acestor lucruri, dar înainte de aceasta să vedem și ce merge bine în Europa. Cel puțin uh, suntem lideri în ce privește uh, siguranța produselor chimice și asta e un lucru de care să fim uh, mândri. Marcus, Aure- Aurel- Marcus Aurelius a spus odată că imitația este cea mai sinceră formă de uh, flatare și, într-adevăr, trebuie să ne simțim flatați că atât de multe țări din lume sunt inspirate de ce face Europa în domeniul produselor chimice. Voi vorbi mai întâi în legătură cu contribuțiile pozitive pentru cetățenii europei. Facem Europa să fie mai sigură. Sigur, această îmbunătățire nu se întâmplă peste noapte, în timp ce RICI în el însuși a fost o revoluție, impactul uh, este mai degrabă unul evolutiv. Asta îl poate face mai puțin uh, interesant sau demn de știri de prima pagină, dar e adevărat că încet, eficient, în spatele, în culise, legea pe care ați adoptat acum 10 ani are un efect uh, pozitiv uh, vizibil asupra sănătății umane și mediului. Și vă pot da un, un exemplu concret în legătură cu modul în care legislația RICI ne face mai sănătoși și ajută mediul și ne face și economia în același timp. E vorba de plumb. Până recent se putea găsi plumb în produse uh, de consum, cum ar fi uh, tricouri printate, uh, fermoare de haine și plastic reciclat. Știm că și o expunere mică la plumb poate duce la afectarea permanentă a creierului, mai ales pentru co- la copii sub vârsta de 3 ani. Acum, mulțumită RICI, utilizarea plumbului este restric- restricționată în aceste produse, însemnând că 13 milioane de copii mici nu mai sunt expuși la plumb și capacitatea lor de a învăța este apărată și duce, asta duce la Uh, reduceri de cost în educație. Mai sunt și alte exemple. Sute de substanțe periculoase sunt acum examinate sau sunt supuse unor controle mai stricte. Companii din toată Europa le folose, își folosesc uh, cunoștințele din ce în ce mai uh, dezvoltate în legătură cu substanțele pentru a produce uh, produse mai sigure. Și din ce în ce mai multe companii și sectoare industriale iau inițiativa de a elimina progresiv substanțele periculoase din propria inițiativă și asta este o veste foarte bună pentru europeni. A doua contribuție pe care o avem uh, la bunăstarea cetățenilor e legată de cunoaștere. Dacă Kofi Annan avea dreptate atunci când spunea că uh, cunoașterea este putere și informația este eliberare, atunci Rich dă putere și eliberează cetățenii. Anul trecut v-am spus despre modul îmbunătățit de a căuta informații în legătură uh, cu produsele chimice uh, pe site-ul nostru de web. Mă bucur să vă spun că acest uh, motor de căutare a fost folosit de 2 milioane de oameni de la lansarea din ianuarie. Ei îl uh, folosesc pentru a afla despre impactul anumitor substanțe chimice asupra lor, familiilor, angajaților, clienților și mediului. Și această cunoaștere are un impact asupra alegerilor pe care le fac. Este cea mai cuprinzătoare bază de date privind uh, substanțele chimice din lume, cu date ușor de înțeles privind 120.000 de substanțe care sunt disponibile, date disponibile liber. Și nu doar atât, dar acum lucrăm la o versiune care să poată fi downloadată, ceea ce înseamnă că dezvoltatori de aplicații, jurnaliști, uh, oameni de știință vor putea analiza, compara și combina datele în moduri creative, ceea ce va duce la progresul cunoașterii și protecției suplimentar, acum că avem date care sunt mai utile cetățenilor, lucrăm la un nou website specific dedicat lor, uh, care va include informații și privind nanomaterialele. După cum știți, Comisia ne-a cerut să uh, găzduim uh, Observatorul European privind nanomateriale și uh, vom face tot ce ține de noi cu resursele disponibile pentru a da consumatorilor informații corecte în legătură cu nanosubstanțele la care pot fi expuși. Cetățenii sunt Uh, din ce în ce mai mult, uh, intră din ce în ce mai mult în contact cu ECA direct în legătură cu preocupările lor. Apreciem acest lucru pentru că e măsura încrederii pe, pe care au în noi și a sfaturilor pe care le dăm. Cele mai recente subiecte fierbinți nu vă vor surprinde. Primul este glifosatul. Ei ne-au cerut să facem o analiză completă a clasificării substanței, pentru că unii oameni de știință o consideră cancerigenă. Am fost deschiși cu cetățenii explicând procesul de armonizat de clasificare, am publicat declarațiile de interes ale tuturor celor implicați în activitate, am făcut o consultare publică și am organizat prezentări ale jucătorilor cheie la ședința uh, Comisiei de uh, uh, luna viitoare, când substanța va fi discutată pentru prima dată. Sper că Comisia noastră de evaluare riscului va fi capabilă să-și dea avizul privind glifosat în, în afară, înainte de vara anului viitor. Apoi, al doilea subiect, testarea substanțelor chimice pe animale. Cetățenii care ne contactează vor să vadă că acest lucru este stopat sau ținut la un minim absolut. După cum știți, oprirea ei completă nu este posibilă până când nu vor fi alternative viabile ca să obținem date privind proprietățile, cum ar fi uh, caracterul carcinogenic sau toxicitatea reproductivă. Dar uh, facem tot ce ține noi pentru a păstra testarea animală la minim, uh, consiliind companiile, promovând alternative la testare și cerând companiilor să, exam- să examineze corect aceste alternative înainte să ceară un test pe animale. Uh, sunt nerăbdător să particip la conferința Comisiei organizată pe aceste teme în decembrie la Bruxelles. A doua problemă pe care am subliniat-o la începutul acestei audieri a fost creșterea economică slabă. Industria chimică și industria metalului sunt fundamentale pentru economia noastră din perspectiva venitului pe care îl generează, dar mai important pentru că sunt baza tuturor industriilor uh, manufacturiere europene. Un sector chimic care să funcționeze bine și care să producă materiale ale căror pericole sunt înțelese și ale căror riscuri sunt controlate este vital pentru întreaga industrie uh, producătoare utilizarea lor sigură are sens din punct de vedere economic, dar și pentru că are drept efect produse mai ecologice. Produsele care respectă standardele RICI au astăzi un avantaj de marketing în întreaga lume. Mai mult, semnalând intenția de a elimina treptat cele mai periculoase substanțe chimice, încurajăm companiile inovatoare să găsească alternative mai sigure. Un studiu recent a făcut de oameni de știință americani a descoperit că legislația europeană uh, determină substituirea produselor chimice periculoase în Europa în mod mult mai eficient decât în Statele Unite. Mai mult decât la început RICI, peste 1500 de substanțe chimice noi și mai ecologice au fost înregistrate. Industria recunoaște că trebuie să inoveze și să aducă idei pe piață mai repede. De aceea uh, ajută și RICI, uh, reducând uh, cerințele legale privind noile substanțe chimice puse pe piață și cele folosite pentru cercetare și dezvoltare. Totuși, trebuie să ținem seama de feedback-ul industriei în legătură cu povara și costurile receptării RICI. Asta pare să fie importantă mai ales pentru companii care cer autorizarea utilizării unor substanțe Eh, care preocupă pe foarte multă lume și pentru companiile mici care registrează substanțe cu volume mici de producție. Încercăm împreună cu stakeholderii noștri să facem eh, eh, acest proces cât mai simplu și predictibil. Alte instituții europene pot ajuta prin a asigura din punct de vedere financiar aceste companii la nivel național sau european, companiile mai mici asta mă duce la un punct important legat de creștere economică și competitivitate, unde dumneavoastră puteți juca un rol important. Companiile europene au investit foarte mult timp și bani în generarea datelor cerute de RICI privind substanțele pe care le uh, fac, pe care le produc. Este foarte important ca investițiilor să uh, dea roade atât din ce privește uh, substanțe mai sigure, dar și îndeplinirea obligațiilor legale de siguranță. Sigur, datele generate pentru fiecare pot fi folosite ca o bază pentru protecția lucrătorilor, pentru protecția și calitatea apei și aerului în legislație în acest domeniu, și așa mai departe. Permițând acest lucru să se întâmple în legislația relevantă europeană, asta ar duce la un ajutor enorm pentru industria europeană și ar face ca uh, respectarea normelor să fie mai eficientă și mai ieftină. Deci în ce privește creșterea economică RICI, cu siguranță este un cost pentru afaceri, dar este și un stimulant pentru inovare și uh, extraordinar ar fi dacă am putea să ne asigurăm că vom capitaliza uh, investițiile de siguranță făcute de companii europene. A treia chestiune pe care am subliniat-o este legată de preocupările legate de schimbările climatice și nevoia de a uh, face resursele uh, regenerabile. Datele pe care le colectăm sunt vitale în imaginea impactului pe care substanțele chimice le au asupra mediului. Substanțele chimice sunt evident o parte esențială a economiei circulare. Nu poate exista economie circulară fără o conștientizare mai bună și un control mai bun al acestor substanțe chimice periculoase. Suntem nerăbdători să jucăm rolul nostru de susținere în dezvoltarea politicii europene în acest sens. Și acesta poate deveni un alt exemplu în care Europa ia inițiativa provocarea ar fi ca și Comisia să dea rezultate uh, la față de aceste planuri ambițioase cu ajutorul agențiilor care raportează uh, comisia noastră, cum este agenția mea. În fine, aș vrea să vă împărtășesc trei provocări personale. După cum știți, mă apropii de ultimul an al mandatului meu și am fost inspirat de cuvintele președintelui Obama. Sunt un alergător într-o cursă uh, Uh, și uh, treaba mea este să transmit ștafeta, într-o cursă de ștafete și treaba mea este să transmit ștafeta corect și curat uh, celui care va urma după mine. Iată la ce mă gândesc. Mai întâi, deadline-ul de înregistrare RICI în 2018 dați-mi voi să vă reamintesc cât de important este. Numai când acest uh, termen limită va fi îndeplinit cu succes, vom putea spune, vom putea ști ceea ce cere RICI, vom avea cunoștințe în legătură cu toate substanțele chimice uh, de pe piața europeană. Companiile vor înregistra și mai multe substanțe pentru acest deadline final, inclusiv substanțe făcute, uh, poate la, care se produc la o tonă pe an. Mă tem la, de două lucruri, că multe companii încă nu înțeleg responsabilitățile lor și altele au decis să nu înregistreze, dar nu spun asta uh, clienților. Asta ar putea avea un efect dezastros asupra acestor clienți care se bazează pe, aceste, pe acești furnizori. Ajutați-ne să transmitem mesajul. Companiile producătoare trebuie să se asigure că substanțele chimice produse în volume mici uh, sunt înregistrate de către furnizori și dacă aceste, acești furnizori au nevoie de ajutor, ar trebui să ia legătura cu noi. Un al doilea lucru care mă îngrijorează este problema continuă privind calitatea datelor multor substanțe înregistrate deja cu, la noi. Două trei din dosarele pe care le-am examinat au date inadecvate, mai ales legate de efectele pe termen lung ale substanței chimice. Aceste date de proastă calitate eh, ne eh, împiedică să știm riscurile reale pe care le avem în folosirea substanțelor periculoase. După cum vă așteptați, noi și statele membre ne concentrăm pe acele dosare unde avem preocupări serioase în legătură cu substanțele chimice și unde implicațiile ar putea fi cele mai mari. Dar această problemă trebuie rezolvată, dacă este necesar, prin teste asupra animalelor. Și nu ne putem baza numai pe un proces uh, de luare a deciziilor uh, oficial și încet. Uh, avem nevoie de angajamentul industriei de a aduce calitatea datelor prin substanțele la standardul RIC și presiunea noastră ar fi binevenită. În al treilea rând e vorba de examinarea noastră pe care o facem procesul de autorizare și mai ales rolul comisiilor noastre în evaluarea factorilor socioeconomici Ați, eh, dumneavoastră ați eh, lansat această analiză prin rezoluția din 25 noiembrie 2015. Da, atunci, susținut de uh, Consiliul de Management, am, ne-am gândit uh, intens la criticile pe care le-ați exprimat și am luat și măsuri practice. La nivelul principiilor am avut o discuție fructuoasă cu Comisia, cu membrii Parlamentului și cu alți actori implicați în iunie în legătură cu rolul de susținere pe care analiza socioeconomică îl joacă uh, în managementul riscului. Pe partea practică producem un ghid practic pentru companii care ar trebui să ducă la, o, la, la aplicări de mai bună calitate în ce privește impactul socioeconomic, dacă există alternative mai sigure și din ce motive nu pot fi folosite încă. Împreună cu Comisia, colaborăm în, spre a avea un proces uh, de aplicare mai simplu pe substanțe de volum mic și uh, părți componente și de asemenea ne-am întărit uh, Uh, redactarea vizelor, astfel încât acestea să fie mai ușor de înțeles și mai uh, coerente. Discutăm progresele cu Management Board în decembrie și apoi vom face din nou un raport scris. Domnule președinte, stimați membri ai comisiei, vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat să vă vorbesc și vă mulțumesc pentru interesul continuu pe care îl aveți față de activitatea noastră și ajutorul pentru a păstra Eh, cât mai mult eh, din resursele noastre de experți anul viitor. Aș vrea de asemenea să-mi exprim aprecierea pentru activitatea doamnei Julie Gerling, care este uh, europarlamentarul nostru de legătură și a cărei, uh, ale cărui eforturi au fost exemplare. Uh, suntem bucuroși să aflăm că anul viitor la Helsinki, când facem 10 ani, va veni o delegație de la Comisie în vizită la noi și sper să vă reîntâlnesc pe mulți dintre dumneavoastră la briefingul pe care Julie îl va ține mâine dimineață la Parlamentul European. Sper că vi se va părea util să aveți o imagine mai aprofundată a muncii noastre. Vă mulțumesc încă o dată și sunt nerăbdător să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și acum începem dezbaterea. Îi dăm cuvântul lui Julie Gerling, persoana noastră de contact pentru agenția ICA. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Gert, mai ales pentru cuvintele foarte amabile. Nu voi face acum o evaluare a prezentării tare. A fost foarte utilă și cuprinzătoare. Aș dori doar să ridic o problemă care mi-a fost supusă atenției de multe părți interesate din partea ONG-urilor și din partea industriei, adică disponibilitatea informației și tu ai pomenit-o în discursul tău. Care e problema aici? Avem mai multe agenții, EMA, ECA și EFSA, care colectează informații asemănătoare, fenomen care se va amplifica Uh, mai ales că munca noastră în ceea ce privește perturbatorii endocrini continuă. Și aș dori să aflu dacă putem să abordăm problema în mod diferit. Pentru că fiecare agenție are nevoie de aceste informații și le procesează în mod diferit, le gestionează în mod diferit în funcție de politicile interne și competențele lor. Dacă agențiile ar avea o abordare armonizată, mai ales în ceea ce privește uh, datele referitoare la siguranță, există foarte multe preocupări legate de um, testarea pe animale, există um, de asemenea atitudinea acum că REACH a crescut, acest, a amplificat acest fenomen al testării pe animal, animale. De asemenea, este mărită și povara asupra autorităților naționale, pentru că și acestea trebuie să colecteze informații. Deci, cred că, în momentul de față, este nevoie de o asemenea abordare armonizată și cred că această comisie trebuie să aibă un rol de lider în acest sens. Așadar, cred că ar trebui să organizăm o audiere la care să fie prezenți reprezentanți de la toate cele trei agenții. Poate o putem organiza în mod informal. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord. Apoi, dacă doriți să participați, dacă am demara acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Poce are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Danset. Sunt un mare admirator al agenției dumneavoastră, deci mă bucur că ați venit. Anul trecut, Parlamentul a adoptat o rezoluție cu o mare majoritate um, prin care se făcea o obiecție la reautorizarea BHP. S-au constatat mari deficiențe în ceea ce privește aplicarea legislației, în ciuda faptului că există riscuri foarte mari pentru uh, lucrătoare. S-a discutat această chestiune cu ECA la nivel de Consiliu de Administrație. Am avut și un uh, um, grup de lucru organizat de către ECA, deci vă mulțumesc pentru această atitudine pozitivă am totuși o întrebare poate un pic provocatoare. Unde ne situăm acum? Comitetele ECA își vor schimba practica și vor uh, respinge solicitările uh, deficiente și vor lua în considerare alternativele acolo unde există. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Danță, pentru prezență. Aș dori și eu să mă refer la lista de 117 substanțe pe care ECA a a redactat-o pentru perioada 2017-2019. Numărul de substanțe care va fi evaluat la anul este de 24 și este mult mai scăzut decât în anii anteriori. Și ECA a spus că trebuie să facă verificările de conformitate uh, pe majoritatea substanțelor înainte de începerea etapei de evaluare. Suntem de acord că acest lucru are sens într-o anumită privință, dar aș dori să vă adresez două întrebări. Cum vă puteți asigura că nu veți răsplăti companiile care oferă dosare de slabă calitate uh, întârzi, întârziind astfel evaluarea substanțelor uh, înregistrate uh, cu perioade de uh, patru ani înainte, cu perioade de chiar patru ani înainte ca evaluarea să înceapă. Evident că este nevoie de o eficientizare și o celeritate mai mare a procedurilor. Procesul actual a devenit un adevărat blocaj în ceea ce privește Um, lupta împotriva produselor chimice periculoase. Considerați că această preocupare este justificată în UE, cum doriți să o contracarați și dacă vor fi îndeplinite obiectivele pe care vi le-ați propus. Mulțumesc, domnul Demeșmecher. Mulțumesc, voi vorbi neerlandeză, dacă îmi dați voie. Mulțumesc pentru această prezentare, domnule Danțet. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre economia circulară. Eu am fost raportor din umbră pentru ECR la pachetul referitor la economia circulară, așa că am o întrebare în acest sens. Planul de acțiune pentru economia circulară dorește să stimuleze, printre altele, dezvoltarea piețelor pentru uh, materie primă secundară. Astfel am ajuns la întreaga politică pentru uh, substanțe periculoase care persistă în fluxurile de reciclare. Planul dumneavoastră de acțiune prevede pentru 2017 o analiză a opțiunilor de politici și interfețelor cu legislația referitoare la deșeuri și reciclare. Se dorește reducerea prezenței uh, substanțelor periculoase în acest ciclu de reciclare. Ați spus că doriți să jucați un rol important în acest domeniu. Deci ce vreți să spuneți cu acest lucru? Vă veți implica direct în acest proces? Aș dori să știu, având în vedere discuțiile pe care le-am avut, care este perspectiva dumneavoastră. Puteți să ne spuneți cum stau lucrurile în ceea ce privește munca pregătitoare din momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Melior! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu aș dori să vă mulțumesc, în primul rând, pentru prezentare, dar și pentru activitatea dumneavoastră în ansamblu, pentru că cred că e vorba de un pachet destul de amplu pe care îl prelucrați. Și de aceea, încă o dată, mulțumirile mele adresate dumneavoastră, dar și colaboratorilor dumneavoastră. Aș avea două întrebări. Prima se referă la anunțul um, comisarului And- Andrei Iohannitis de a se ocupa mai mult de uh, disruptorii endocrini, perturbatorii endocrini. Dacă vă veți implica și dumneavoastră mai mult în acest domeniu de activitate și dacă da, care este stadiul pregătirilor? Și a doua întrebare. Ați uh, amintit și problematica testelor pe animale. Știți că în uh, activitatea de cercetare s-au făcut progrese mari în ceea ce privește uh, țesuturile crescute în laborator, unde se pot testa de asemenea o serie întreagă de lucruri și de aceea și întrebarea mea dacă nu s-ar putea renunța la testele pe animale folosind în schimb aceste țesuturi create în laborator ar trebui să fie și mai eficient din punct de vedere al costurilor, pe de altă parte. Mulțumesc. Thank you very much, Miss. Mulțumesc, doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă voi referi la produsele fitosanitare. În cadrul revizuirii regulamentului din 2011 cu privire la agricultura bio, Comisia Parlamentul și Consiliul trebuie să facă până la sfârșitul anului un nou cadru referitor la con condițiile de utilizare a produselor fitosanitare. Dar colegii din Comisia Agri au întrevăzut acum câteva luni un anumit procent uh, au constatat că există un anumit procent de substanțe periculoase în agricultura bio. Dumneavoastră a spus că doriți să promovați competitivitatea, ino- inovarea și protejarea sănătății și protejarea mediului, așa că aș dori să vă întreb uh, care sunt riscurile care sunt reprezentate de acest fenomen, uh, de prezența substanțelor periculoase în agricultura bio pentru că este afectată siguranța lor și, uh, uh, siguranț- și uh, calitatea produselor. De ce doriți să penalizați acest, uh, această industrie? Mai ales acum că a crescut cererea. În urma unei, unei analize s-a constatat că agricultura bio riscă să-și piardă credibilitatea în fața consumatorilor. Cele mai mari exploatații vor fi cele care vor profita în detrimentul Uh, exploatațiilor mici și medii. Doriți să țineți cont de aceste elemente în cadrul noului regulament. Este vorba despre sănătate, dar și despre necesitatea de a nu uh, uh, reduce producția agricolă în întregime. Mulțumesc! Mulțumesc! Mm, dacă doresc și alți colegi, alți colegi să intervină. Atunci, domnul director general poate să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc eurodeputaților pentru întrebări și pentru observații. Voi lua întrebările în ordine. Întâi, Întrebarea legată de armonizarea informațiilor referitoare la siguranță și procedurii armonizate folosite, care ar putea să fie folosite de către diferitele agenții. Noi suntem foarte interesați să participăm la aceste eforturi și deja am făcut pro- progrese în această privință, mai ales în munca noastră cu EFSA. Am căutat uh, un format armonizat în ceea ce privește pesticidele. Aici ambele agenții au competențe în ceea ce privește îmbunătățirea revizuirii substanțelor active din pesticide și uh, produselor conținute de aceste substanțe active. Noi ne ocupăm și de clasificarea acestor substanțe active din pesticide. Am făcut progrese în ceea ce privește acest format unic uh, le, care, pe care să îl ia uh, uh, depunerile de informații, trimiterea de informații de către statele membre. De asemenea, am făcut progrese în ceea ce privește acordul, cum că structura EUCLID de prezentare a datelor este cea mai bună pentru a putea extrage informații armonizate cu privire la studiile, um, la uh, rezumatele studiilor. Da, dorim să participăm Uh, la eforturile de a atinge progrese și mai mari în aceste privințe și suntem deschiși oricărei inițiative pe care o puteți avea. În ceea ce privește rezoluția adoptată anul trecut, în ceea ce privește una dintre uh, procedurile de autorizare, ne-am ținut de cuvânt și, după cum am spus, vom discuta progresele pe care le-am făcut cu uh, Consiliul nostru de administrație înainte de a vă trimite un răspuns în scris. Avem uh, o ședință de Consiliu de Administrație în decembrie și apoi vă vom trimite răspunsurile în scris. Asta înseamnă că standardele pentru informațiile pe care le primim vor crește, fără însă a crește și costurile suplimentare. Iată că trebuie să găsim un echilibru între nevoia de informații corecte și um, cât de complete trebuie să fie aceste informații. Conform legislației, atunci când un dosar nu este calitativ și nu putem să dăm un aviz final pentru solicitant, acest lucru este adesea interpretat greșit. Ni se reproșează că îl ajutăm pe solicitantul respectiv, făcându-i munca în locul său, dar nu e cazul. Nu le facem treaba în locul lor, dar raportorii trebuie să formuleze întrebări precise și să-i dea o ultimă ocazie solicitantului de a face un dosar corect. E foarte clar pentru noi că dacă solicitantul nu se conformează, nu avem niciun fel de fundament pentru a da un aviz pozitiv. Și nu facem acest lucru. În ceea ce privește În ceea ce privește ultima listă principală, într-adevăr, lista de substanțe evaluate a scăzut foarte mult, pentru că este nevoie de o evaluare, de o verificare de conformitate prealabilă înainte de etapa de evaluare efectivă. Aceasta, această hotărâre a fost uh, luată în urma unei decizii a um, Comitetului de Recurs um, care ne-a dat de înțeles că ar fi trebuit să facem această verificare prealabilă de conformitate. Tocmai de aceea numărul de substanțe este acum mai scăzut. Asta nu înseamnă că numărul va rămâne scăzut odată ce se vor face aceste verificări de conformitate Atunci când avem toate informațiile, atunci uh, statele membre vor putea să de la evaluare. Cum putem evita intrarea în sistem a datelor slabe calitativ? Ne-am schimbat procedurile și nu ne bazăm acum doar pe sistemul bazat pe calculator pentru dosarele care ne parvin sau actualizările dosarelor. Acum se face o evaluare manuală, o scanare manuală, atunci când considerăm că este necesar pentru a ne asigura cel puțin că există o justificare clară pentru absența anumitor teste sau rezultate de analize. De asemenea, Discutăm cu statele membre și cu Consiliul nostru de administrație în ce măsură această capacitate a statelor membre nu poate să fie folosită um, în mod greșit. Noi cooperăm cu actorii din industrie și dorim acorduri voluntare din partea participanților din industrie pentru a îmbunătăți calitatea datelor. Aceasta este tema noastră de discuție cu statele membre luna aceasta și vom începe un exercițiu pilot anul viitor cu statele membre și sectoarele care s-au oferit voluntare pentru a participa la acest exercițiu și care nu doresc să aștepte deciziile de evaluare pentru a-și îmbunătăți dosarele. Deci, în, pe calea aceasta merg eforturile mele. În ceea ce privește întrebarea referitoare la economia circulară, da, am avut o discuție cu Comisia în prima jumătate a anului cu privire la felul în care putem să ajutăm Comisia în uh, elaborarea unor documente de politici mai precise. V-ați referit la analiza opțiunilor de politici care ar fi foarte importante dacă dorim să ne asigurăm că aceste substanțe problematice nu sunt reintroduse în sistem prin reciclare. Așteptăm de la Comisie câteva propuneri precise și dorim să îi rugăm să ne consulte în ceea ce privește aceste propuneri, dar până acum nu am primit niciun fel de proiect de document. Și de aceea lucrurile vor fi un pic dificile în activitatea noastră. Observația legată de criteriile pentru perturbatorii endocrini. propuse de domnul Andrew Kaitis pentru pesticide și biocide. Suntem foarte pregătiți și noi și EFSA să colaborăm pentru a pregăti niște linii directoare. Dorim să urmărim îndeaproape dezbaterea de la ora actuală, în urma căreia se vor concretiza aceste criterii și ne oferim consilierea științifică atunci când uh, statele membre se întâlnesc. În al doilea rând, facem acum primii pași pentru niște orientări comune pentru pesticide și biocide. Cel mai important este că cu ajutor, din cauza, datorită REACH, nu avem neapărat nevoie de aceste criterii acum, putem să lucrăm și în cadrul prevederilor OMS. Cu toate acestea, este foarte important ca aceste criterii să existe în cele din urmă și dorim să ne asigurăm că substanțele care sunt categorisite ca perturbatori endocrini, uh, fie că sunt pesticide sau biocide, trebuie să fie tratate la fel ca și produsele chimice industriale. Pentru că multe produse chimice au, substanțe chimice au uh, o utilizare multiplă, de aceea ne dorim armonizare în această privință. În ceea ce privește politicile fitosanitare, Mă tem că nu vă pot ajuta foarte mult acum, pentru că agenția noastră nu a fost consultată în această privință. Asta ține mai mult de pesticide și mai mult deci de responsabilitatea colegilor de la EFSA. Ei sunt cei care reacționează la acest gen de politici. Dacă vom fi consultați, Firește că putem ajuta, să îi putem ajuta pe colegii de la EFSA. Cred că am uitat să vorbesc despre testele pe animale. Putem întrevedea sfârșitul uh, testărilor pe animale, am făcut aluzie la acest lucru în prezentarea mea, am făcut progrese foarte mari în ceea ce privește uh, acceptarea noilor teste și sau testelor in vitro pentru anumite substanțe chimice. Dar, în ceea ce privește efectele pe termen lung ale acestor substanțe chimice sau, de pildă, riscul ca acestea să fie categorisite ca uh, CMR, testele actuale nu sunt suficiente pentru a demonstra în mod clar dacă aceste proprietăți pot sau nu să fie confirmate ca atare. Firește, suntem pregătiți să revizuim și să îmbunătățim acceptabilitatea din punct de vedere al reglementărilor um, acestor proceduri și la anul vom face un raport cu privire la um, progresul pe care, adică cu privire la um, găsirea alternativelor științifice la aceste teste. Deci atunci uh, vă putem informa mai bine cu privire la constatările noastre. Mulțumesc! Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite. A, nu, îmi cer scuze. Aș mai avea doar o întrebare suplimentară. Poate că am uh, pierdut anumite răspunsuri pentru că am întârziat puțin. Dar dacă am înțeles bine, două treimi din dosare sunt uh, incomplete. Vorbeați de calitatea datelor și spuneți în introducere că e vorba de două treimi dintre acestea. Dar în același timp, spuneți că până la finele anului viitor, uh, principala activitate de evaluare să se fi desfășurat deja. Iată că după 10 ani, două treimi din uh, dosare sunt încă incomplete și în aceste condiții. Ce măsuri aveți în vedere pentru a face presiuni asupra operatorilor? Ați uh, spus care este situația, dar uh, nu ați menționat care sunt uh, consecințele. Ce se întâmplă dacă aceste dosare rămân incomplete? Încă o dată, nu sunt incomplete, ci sunt neconforme. E poate doar o nuanță. Acest lucru presupune că va trebui să Uh, analizăm calitatea declarațiilor pe proprie răspundere, pentru că deseori uh, operatorii industriali nu au efectuat aceste teste pe termen lung. Și există posibilități oferite prin legislație, dar și prin orientări, uh, de a arăta că anumite teste nu sunt necesare pentru anumite substanțe. Și dacă această, aceste declarații nu sunt acceptate de oamenii noștri de știință, atunci facem uh, o evaluare și solicităm uh, uh, teste sau test, alternative mai bune și de asemenea putem accepta și alte argumente științifice. De aceea vă spuneam că politica pe care o urmărim este de a ne concentra evaluările asupra celor substanțe importante care pun potențiale riscuri astfel încât să nu ne fie distrasă atenția de substanțe chimice relativ inocente. Și încercăm să ne concentrăm asupra celor la care au deja proprietăți uh, periculoase pe termen mai scurt. Asupra acestor aspecte ne concentrăm, în primul rând. Și apoi, Abia aștept să ajungem la o înțelegere cu industria pentru că acesta să-și asume voluntar obligația de a înainta aceste dosare care să fie și conforme. Pentru că dacă se verifică toate aceste dosare printr-un test de conformitate, apoi printr-o evaluare a substanței și apoi o analiză opțională de risc, și urmată de o eventuală propunere de restricționare sau altă măsură de gestiune a riscului, toate acestea înlănțuite durează câțiva ani și de aceea vrem să eliminăm această perioadă mai lungă de timp, încercând să ajungem la un acord cu sectoarele implicate, astfel încât să putem analiza toate dosarele lor uh, deodată. Și încercăm să vedem uh, care este timpul de care au nevoie pentru că aceste dosare să devină conformă. Da, dar vorbiți de un uh, cadru de timp, de abordare voluntară lucruri care mi se par prea puțin concrete. Da, dar ne bazăm pe acest lucru și dacă nu se respectă acest lucru, atunci se ia o decizie administrativă. Și se pot efectua în paralel o decizie și o testare de substanță. Și termenul limită e anul viitor? Nu, uh, anul viitor vom face un test pilot pentru a testa această modalitate voluntară. Mulțumesc și doamna Șaria Peric are o întrebare suplimentară, însă va trebui să închidem lista de vorbitori pentru că urmează un punct nu mai puțin important decât acesta. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E bine, această temă a fost uh, dezbătută destul de des în uh, țările de jos anul trecut. Avem de-a face cu Comisia pentru Mediu, directiva privind nitrații. Anul viitor vor trebui să dispară din Olanda 5.000 de vaci. Și uh, tot ne se pun întrebări concrete, ce se face pentru a ajunge la aceste rezultate. Dar atunci când uh, este vorba de Comisia de Mediu, asta are o atitudine foarte dură uh, vis-a-vis -vis de uh, fermier și nu prea înțeleg această atitudine, pe de o parte dură față de fermier și destul de lesnicioasă pentru alte sectoare. Mulțumesc. Chiar dacă nu este competența mea. Directiva cu privire la directiva cadru cu privire la apă stabilește câți nitrați, respectiv nitriți, pot exista în apă. Noi, ca agenție, nu suntem implicați, însă am putea fi consultați uh, și am putea participa în baza experienței științifice de care dispunem. Asta vreau să spun în introducere. E clar însă că trebuie luate măsuri pe toate fronturile. Nu se poate lua o măsură care să afecteze doar fermierii și să nu afecteze industria pe de altă parte, atunci când vorbim de combustibil, de pildă, și de modul în care industria auto arde combustibilul în mașini, contribuind la poluare și la schimbările climatice și acolo se pot lua măsuri. Și evident că între agenții poate exista o mai strânsă colaborare. Iată că agenția noastră vă poate oferi serviciile folosind uh, toate informațiile de care dispunem pentru a vă informa politicile și procesul de luare a deciziilor. Mulțumesc foarte mult! Putem încheia acum acest punct de pe ordinea noastră de zi. Îi mulțumim uh, domnului director uh, executiv iată aici pentru prezența în reuniunea noastră astăzi și iată acum următorul punct de pe ordinea noastră de zi, schimb de opinii cu Comisia cu privire la cel de-al treilea și cel de-al patrulea pachet RDE și orientări în ceea ce privește dispozitivele de invalidare in light of controversial nature of Dată fiind um, natura controversată a unor elemente din anterioarele pachete RDE și uh, în lumina scandalului uh, Volkswagen de anul trecut, ne-am propus să urmărim uh, mai de aproape această Um, chestiune care este în atenția opiniei publice. Au fost invitați de asemenea și reprezentanții ai Comisiei și le mulțumim pentru prezență. Fără a mai pierde vremea, permiteți-mi să-i urez bun venit doamnei Joana Sikovska. Sper că v-am pronunțat bine numele, reprezentând uh, Direcția Generală pentru mediu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru inițiativă și pentru această inițiativă invitație pentru că și noi suntem convinși că, dată fiind uh, importanța acestei teme și uh, discuțiile pe care le-am avut anul trecut cu privire la pachetul al doilea, este important să uh, dialogăm în continuare. De aceea ne bucurăm să putem fi prezenți astăzi, să vă spunem care au fost evoluțiile uh, pe marginea pachetelor 3 și 4, în special în ceea ce privește pachetul al treilea, pentru că acolo lucrurile sunt mai avansate. Pentru a recapitula, de la bun început am intenționat ca testele de uh, ciclurile de testare în trafic real să fie introduse treptat, iar uh, pachetul al patrulea ar trebui să urmeze apoi la începutul anului viitor ceea ce ar garanta că emisiile în trafic sunt testate așa cum trebuie, că există o metodologie corespunzătoare și că există și instrumente de conformitate și de sancționare în legislație, pentru că cel de-al patrulea pachet se va referi în principal la conformitate și aplicare. Asta ne propunem așadar să finalizăm în următoarele luni. Acum, în ceea ce privește cel de-al treilea pachet, sau cel de-al treilea regulament cu privire la emisiile în trafic, în condiții de trafic real, um, se impune să precizăm că am avut un calendar foarte strâns, am început uh, lucrările pe marginea acestui pachet la începutul anului, în septembrie am finalizat analiza, ne-am consultat cu ONG-uri, industria, alți actori uh, implicați, iar uh, acum suntem în momentul procedurilor internaționale și dacă toate lucrurile merg bine, sperăm că pachetul va putea fi adoptat până la finele anului. La ce ne referim în cel de-al treilea pachet? În primul rând, câteva chestiuni care nu au intrat în primele două. Și, în primul rând, măsurarea particulelor um, din emisii în condiții reale de trafic. Apoi acoperim și o altă chestiune care se referă la pornirea motorul e la rece, apoi analizăm și hibrizii, regenerarea tehnică, aspecte destul de tehnice, voi încerca să nu intru în atâtea detalii, apoi factor, transparența factorilor de conformitate prin intermediul certificatelor de conformitate și, nu în ultimul rând, Există și câteva elemente care nu sunt la fel de importante, însă care au trebuit reglementate. În ceea ce privește măsurarea vitezei vehiculelor și producătorii mici și foarte mici. Iată în linii mari ce conține pachetul al treilea. Haideți să, să le parcurgă pe rând și sigur că putem detalia cu ocazia întrebărilor dumneavoastră în ceea ce privește numărul de particole, așadar. Ce mașini sunt afectate? În primul rând, autovehiculele pe diesel, pe motorină și benzină. Însă există totuși o diferență fundamentală mașinile pe motorină sunt deja echipate cu filtre de particule, în timp ce mașinile care funcționează cu benzină, care sunt principalii producători de particule, nu sunt încă echipate cu astfel de filtre de particule, cu excepția unui singur model. Există planuri de a introduce aceste filtre de particule din partea unor producători Vorbim însă în principal de um, autovehiculele mici în acest sens. Este posibil așadar uh, măsurarea particulelor. Era vorba anterior de motoarele pe injecție. Vă spuneam că este posibilă măsurarea particulelor prin intermediul sistemelor de măsurare portabile. Și aici uh, se impun două comentarii importante. Spre deosebire de dezbaterea care ține de oxizii de azot, unde am permis anumite factori de flexibilitate și de conformitate. Uh, pentru restul particolelor nu se prevăd niciun fel de astfel de factori de conformitate. Eu cred, credem așadar că prin folosirea filtrelor de particule, producătorii vor putea să respecte noile limite impuse. Ce mai trebuie să analizăm, ca și în cazul oxizilor de azot, este acuratețea dispozitivelor de măsurare. Lucrările pe marginea acestor sisteme de măsurare portabile sunt avansate, însă mai există câteva aspecte care țin de acuratețe și a trebuit să abordăm aceste chestiuni și în legislație. Deci nu este vorba de a venit în întâmpinarea producătorilor, ci de a corecta anumite deficiențe în sistemul de măsurare, unde am permis un factor de 0,5. De asemenea, prevedem și o clauză de revizuire, pentru că pe măsură ce tehnica și tehnologia evoluează, vom putea reduce această marjă. Apoi, al doilea aspect important se referă la funcționarea motorului uh, la rece, când încă nu este cald, deci în primele 5 minute. Aceste, aceste emisiile aferente au fost uh, înregistrate, dar nu calculate până acum. Noi acum vrem să ne asigurăm că și măsurătoarea celor prime 300 de secunde intră în calculul total al emisiilor. Aici a trebuit să decidem cum anume să includem cele prin 5 minute de funcționare a motorului la rece, pentru că sigur că puteau să influențeze rezultatul final. Am analizat mai multe metode și am optat pentru adăugirea celor 300 de secunde pentru întregul parcurs uh, în care se efectuează măsurarea. Însă aici trebuie să spun foarte clar că împotriva unor afirmații pe care le-am auzit, așa, nu vrem să diluăm primele 5 minute în uh, segmentul total măsurat. Pentru că cele două se măsoară separat primele 300 de secunde și restul. Și ținem cont de asemenea și de segmentul parcurs în mediul uh, urban în mod separat. Iată că am făcut astfel o diferențiere între funcționarea motorului la rece și la cald și am ținut cont de diferiți factori specifici. S-au făcut diferite studii și vis-a-vis -vis de distanța parcursă cu motorul la rece și maniera în care se putea face. Pentru că apăreau divergențe foarte mari. Și dat fiind faptul că astăzi nu vă putem uh, da o distanță exactă pentru a acoperi primele 300 de secundă, am um, apelat la această metodă de a adăuga pur și simplu acest uh, timp parcurs la rece. noi am constatat că unele mașini uh, emit mai mult atunci când motorul este cald, ceea ce este oarecum ilogic și nu prea are o explicație fizică. Și de aceea um, am considerat că este nevoie și de un calcul al emisiilor cu motorul cald. Apoi ne-am ocupat și de chestiunile care țin de regenerare. Vor să vreau la filtre și alte echipamente. Și în cursul acestor operațiuni emisiile sunt mult mai ridicate, lucru de care de asemenea trebuie să ținem cont în calculul nostru, folosind un factor de multiplicare corespunzător. Noi vrem să ne asigurăm astfel că acele perioade de regenerare la filtru sunt avute în vedere. În ceea ce privește hibrizii, era clar pentru noi că și uh, hibrizii trebuiau testați în condiții reale de trafic. Am avut și probleme legate de metodele de evaluare, pentru că cele actuale nu erau uh, exacte. Am încercat să vedem cum anume putem măsura emisiile hibrizilor și uh, am a, uh, ales o metodă care compară emisiile de NOx și de dioxid de carbon per ciclu. Și un ultim aspect important din acest pachet se referă la certificatul de conformitate. Ceea ce propunem noi este ca factorii de conformitate să devină obligatorii uh, în sensul uh, publicării acestora pentru fiecare tip de vehicul. Asta este și în avantajul consumatorilor pentru că le arată cât de bine se comportă o mașină sau nu. De asemenea, este și un stimul pentru producătorii auto de a îmbunătăți tehnologia și este și o metodă de a confrunta rezultatele indicate de producători cu cele de uh, a unor centre individuale de testare. Credem așadar că este vorba de o măsură de a spori conformitatea. Văd că mi-am depășit deja timpul alocat cu două minute. Cred că mă pot opri aici. Însă dacă aveți dumneavoastră întrebări vis-a-vis -vis de chestiuni uh, pe care nu le-am menționat sau care nu le-am detaliat suficient, uh, vă stau la dispoziție. Mulțumesc pentru prezentare. Acum putem începe dezbaterea. Doamna Dali. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, Comisiei că au venit să ne împărtășească mai multe informații în legătură cu propunerea care se face. Cred că toți suntem de acord cu importanța introducerii unor uh, texte eficiente care să, vehic- să verifice emisiile vehiculelor și din acest punct de vedere e foarte pozitiv să avem o procedură de testare foarte reprezentativă care să măsoare corect emisiile și să se asigure că standardele de poluare sunt toate în lumea reală. Aș vrea să mă concentrez pe două chestiuni. Mai întâi problema cifrelor legate de particule care, la care s-a referit uh, doamna de la Comisie în, în remarcile introductive. Este extrem de pozitiv că uh, se încearcă din partea Comisiei măsurarea particulelor prin acest sistem PEMS Uh, pentru mine nu este clar ce vor măsura instrumentele propuse și care va fi uh, împărțirea pe particule în funcție de dimensiuni. Pentru că în situația actuală vedem că există încă o posibilă o uh, buclă, ca să spun așa, dacă aceștia, dacă producătorii pot uh, Uh, gândi motoare care să emită particule atât de mici încât să nu poată fi numărate. Și o întrebare legată de uh, uh, echipamentele necesare de măs- de, de, de, pentru măsura dacă acestea pot captura toate particulele de toate dimensiunile sau dacă unele în continuare vor rămâne nereglementate și care, uh, ce va face Comisia pentru a se asigura că particulele care sunt cele mai periculoase uh, pentru sănătate sunt realmente capturate. Și în fine, începește eh, dispozitivele de trișare la teste. Eh, măsurile care s-au luat eh, sunt un pas în direcția cea bună pentru a elimina aceste dispozitive. Totuși, în ce privește orientările armonizate, cred că acestea se vor asigura că și autoritățile naționale vor aplica corect uh, regulile actuale. Și din acest punct de vedere, aș vrea să știu când va oferi uh, Comisia armo- orientări armonizate în ce privește dispozitivele de trișare la teste și când uh, vor deveni acestea obligatorii pentru autoritățile naționale de omologare și dacă poate confirma Comisia că aceste orientări se vor baza pe tehnologie de cea mai bună și de cea mai recentă dată. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru aceste clarificări. Am două întrebări tehnice și una mai uh, procedurală. Mai întâi, o întrebare începește uh, particulele și măsura particulelor și filtre. Dacă sunt uh, informat corect, filtrele nu sunt sensibile la temperatură. Ele funcționează indiferent dacă motorul e rece sau cald. Și își fac treaba de filtru. Deci de ce să se facă o distinție între motoare calde și motoare reci? în al doilea rând, am o întrebare legată de factorul de conformitate. Când spunem factor de conformitate, știm la ce ne referim, permitem uh, mașinilor de fapt să emită cu 50% mai mult decât limitele legale dacă vorbim de pragul de 1,5. Cu sistemul PEMS și cu lipsa lui de uh, uh precizie, dacă folosești un factor de, 1, de conformitate de 1,5, înseamnă că aceste particule, aceste emisii de particule Ehm, sunt mult mai mari, deci uh, și uh, corectitudinea testului e de 50% de fapt. Nu respectă scopul. Înțeleg corect acest lucru, acesta e motivul pentru care ați ales uh, cifra de 1,5, deci este vorba de această uh, corectând de 50%, pentru că atunci diferența e foarte mare. Și întâi, în, în fine, uh, ședințele tehnice de grupul de lucru. Acum două săptămâni am primit de la Comisie lista participanților cu nume și organizație pentru ședința RD, ședința de pe 18 mai, de pe 16 iunie și 8 septembrie anul acesta și numărul de reprezentanți a industriei era de peste 50 din totalul participanților. Deci erau 24 din 43, 28 din 47, 29 din 47. Și am citit pe lista participanților, am văzut din lista aceasta că statele membre erau aproape absente. Pot, maxim patru state membre au fost prezente. Dat fiind faptul că E o activitate extrem de politică mai degrabă decât una tehnică. Puteți să-mi explicați de ce la aceste grupuri de lucru RDE mai mult de jumătate din participanți sunt reprezentanți ai industriei auto? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Ecaut. Da, mulțumesc. Prima mea întrebare este și ea legată de factorul acesta de 1,5. În Schimbul anterior de opinie a fost corectat, deci trebuie să folosesc terminologia corectă. Deci nu vorbim de un factor de conformitate de 1,5, care se referea la NOx, ci de particule fine, deci e un factor necesar pentru uh, măsurarea uh, corectitudinii. Un factor de 0,5 la 0,5, dar până la urmă e același lucru. Asta înseamnă același lucru. 50% poate fi depășită limita ori că îi spuneți că este o lipsă, un factor de uh, inacuratețe de 50% sau că îl numiți factor de conformitate, oricum schimbați limita pe care am agreat-o în co-legislație. Și prin asta, industria auto poate emite mai mult decât am căzut noi de acord că poate emite în colegislație. Nu e un factor de uh, conformitate, e un factor mai lung, dar până la urmă tot la 50% se ajunge. Și în acest caz nu este niciun motiv tehnic pentru asta, pentru că ce știm este că prin adăugarea unui filtru puteți atinge limitele de jos. Deci acum intrați într-o discuție foarte tehnică cu foarte mulți reprezentanți ai industriei în legătură cu corectitudinea măsurătorilor PEMS, dar știm că până la urmă uh, se rămâne la această decizie foarte simplă. O să implementați sau nu filtru? Da sau nu? De ce facem asta din nou? Nu înțeleg care state membre vă forțează să mergeți în direcția aceasta. Aș vrea să știu de la noastră de ce din nou mergem în această direcție care diluează standardele pe care le-am agreat și nu există niciun motiv tehnic pentru asta. Ei trebuie să implementeze acel filtru. Este atât de dificil? Nu cred. Deci vă rog să ne luminați în legătură cu acest subiect și apoi voi uh, Uh, lua de bun că nu discutăm de factori de conformitate, dar e 50%. Și a doua întrebare uh, e un lucru legat de un lucru pe care nu l-ați menționat deloc și anume orientările pentru uh, aceste dispozitive de, uh, de înșelare a testelor. Puteți să ne spuneți care sunt progresele acolo, ce faceți aici, dar de asemenea mă preocupă că in, cădem din nou în aceeași capcană, definind totul atât de mult în, comitetele, în comisiile tehnice, încât dacă ceva este ușor tehnic, atunci, diferit, atunci nu mai este un dispozitiv de trișare, pentru că știm că acum avem o discuție că după 22 de minute nu mai e un dispozitiv de uh, trișaj. Deci, deci odată, când de, odată ce veți defini uh, acest, uh, acest uh, dispozitiv, ei îl vor schimba puțin și vor spune că nu este un astfel de dispozitiv. Deci un, avem, putem discuta mult despre acest lucru, dar trebuie să spun că mă preocupă că nu uh, că nu trebuie să cădem din nou în capcana de a face uh, uh, precizări foarte tehnice și detaliate, ca să spunem industriei ce o să poată să facă, pentru că o să vadă din orientări, a, asta atunci nu se califică drept uh, un dispozitiv de, de, de înșelare a emisiilor și atunci vor putea să ne păcălească din nou. Mulțumesc foarte mult, doamna Șeperic. Mulțumesc. Asta are legătură de asemenea cu acordul privind schimbările climatice și uh, marja de manevră pe care o are fiecare sector. Vorbim de un uh, sistem disponibil uh, de echipamente care există și care pot fi furnizate natura aparatului PEMS reprezintă în sine un argument pentru stabilirea factorului de conformitate la 1,5. Această marjă de uh, 0,5 ar trebui să, de 50% ar trebui să permită să uh, să tolereze incorrectitudinea sistemului PEMS. Dar în acest moment cred că sistemul poate produce rezultate mai bune. Există posibilități de îmbunătățire a sistemelor de măsurare în continuare. Așadar, trebuie să includem aceste cerințe pentru a ieși din uh, uh, problemele sistemului PEMS actual, să reducem marja de uh, de incorectitudine. Cu toții am uh, promis că facem acest lucru și trebuie să ne aducem contribuția. Domnul Benț. Mulțumesc, Baz. Deja a acoperit foarte multe dintre temele pe care vreau să le acopăr, dar cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Începește factorul de conformitate, deja că vorbim de 1,5, uh, o luăm de la capăt, practic. Și una dintre problemele pe care, la care vreau să mă refer direct este că începește procesul. De ce avem din nou estimarea Comisiei în legătură cu toleranța asupra tehnologiei actuale, care este toleranța care e mult mai diferit de uh, factorii de conformitate cu care sfârșim până la urmă. Cred că Comisia a estimat undeva pe la 30% pentru echipamentele PEMS. Deci nu înțeleg de unde apare acest 1,5. Deci spuneți-ne ce state membre vă presează pentru acest 1,5. Și în ce privește industria catalizatoarelor, cred că uh, ei ne spun că uh, numărul de particule trebuie, poate fi redus uh, mult sub 1. Deci sunt uh, fără cuvinte. Deci de ce? Care e motivația? Vă rog să ne uh, explicați. Și apoi, de ce avem nevoie de uh, aceste 30 de secunde de încălzire pentru pornirea la rece? Că atunci nu mai e pornirea la rece. Și dacă e vorba de o alocare doar de 5 minute dintr-o perioadă mult mai lungă, nu diluează asta impactul uh, pornirii la rece la o marjă aproape neglijabilă? Și în al treilea rând, cred că doamna Dalia a pus de asemenea întrebarea aceasta în ce privește particulele mici. Dacă ne concentrăm pe particulele cele mai mici, nu încurajăm uh, producătorii să se ocupe de o problemă care este cea mai mică și să nu îi sensibilizăm uh, de problemele care sunt cea mai mare problemă și care penetrează cel mai adânc în uh, corpul uman. Vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc, domnul Claude Turmes. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-amintesc foarte bine când oficialii EPA ne-au vizitat relativ uh, la scurt timp după Dieselgate. Și în acel moment credeam că emisiile definite foarte clar, măsurătorile definite foarte clar, uh, sunt calea pentru a elimina aceste înșelătorii. epa ne-a spus opusul. Ei au spus, în ziua în care veți defini totul în detaliu, veți deschide poarta uh, trișorilor și uh, instrumentelor de păcălitestele. Și acesta este motivul pentru care în Statele Unite EPA-ul are discreție totală în legătură cu ce testează. Și din nou, noi mergem în direcția opusă. Deci în Statele Unite, instituția care testează nu specifică detaliile tocmai ca să nu permită industriei să păcălească uh, acele criterii. Și noi facem exact opusul. Deci dați-mi asigurare că nu vom cădea din nou în această capcană. Și a doua mea întrebare e legată de Audi. Din nou avem uh, situația în care autoritățile californiene găsesc uh, cum companiilor, văd cum companiile europene fac tot felul de șmecherii și văd că sunt foarte puține Audi pe străzile din California și sute de mii, sper că nu milioane, uh, în Europa și în restul lumii. Și Comisia tace. N-aud nimic de la Comisie privind situația Audi. Aud foarte multe din partea autorităților din California. Deci puteți să ne explicați uh, ce se întâmplă. Uh, sunteți în contact cu autoritățile din California? Ce aveți de gând să faceți? Mulțumesc foarte mult! Nu mai sunt alte intervenții din partea membrilor comisiei. Dau uh, cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru toate întrebările. Trebuie să spun că nu mă surprind comentariile sau dubile exprimate. Cred că această discuție, într-o mare măsură, ambianța acestei discuții legată de discuția pe care am avut-o uh, privind uh, RDE 2 și dacă discuția privind RD2 ar fost diferită, atunci și RD3 și 4 ar fi fost discutate diferit. Dar înțeleg complet uh, preocupările noastre. Trebuie să spun și că le luăm foarte în serios și că activitatea pe acest pachet s-a făcut uh, cu cele mai bune eforturile noastre și la cel mai mare nivel de transparență și rezultatul pe care l-am descris nu este doar al Comisiei Tehnice, ci și în urma activității ONG-urilor, instituțiilor științifice, statelor membre și uh, producători. Deci nu e doar un comitet tehnic undeva într-un colț întunecat al Comisiei care a venit cu această propunere care nu are nicio legătură cu viața reală și cu emisiile reale uh, în timpul condusului. Deci încerc să răspund uh, la întrebările și comentariile noastre. Îmi cer scuze dacă ratez uh, vreuna. Mai întâi începește dimensiunea particulelor. Într-adevăr, e o întrebare validă și înțelegeți că pentru moment nu putem vorbi decât despre particule de 23 de nanometri. Poate nu e satisfăcător, dar acesta e rezultatul tehnologiei disponibile. Și vreau să vă spun că nu din cauza acestei propuneri am realizat că trebuie să mergem mai departe și să fim mai pretențioși în ce privește dimensiunea. Dar activitatea de ajustare a acestei tehnologii a început acum 2 ani la Geneva. Deci lucrăm asupra ei, înțelegem că există o problemă, trebuie să facem uh, progrese în abordarea noastră și asta deja se întâmplă de ceva timp. Această activitate va continua imediat ce vor fi rezultate și nu pot să vă spun dacă vor fi într-un an sau doi, dar lucrăm asupra acestui subiect și aceste rezultate vor fi incorporate în legislație. Această propunere reflectă posibilul maxim pe care îl putem garanta în ce privește dimensiune particulară. Asta e un lucru. O altă chestiune legată de orientări. Și n-am evitat să vorbesc despre orientări, dar deja depășisem uh, timpul. Însă pentru că câțiva membri au pus întrebări în legătură cu acest lucru, voi răspunde acum. Avem, uh, <clears throat> uh, am lucrat pe orientări, din nou, nu doar noi aici, în Avenue Game 45. Am lucrat pe proiectul de orientări cu colegii noștri de la uh, GRZ, deci susținerea științifică. Am examinat practica și legislația americană, ne-am uitat la evenimentele actuale și am analizat posibile cazuri de Uh, dispozitive de înșelare a testelor pe baza ce s-a întâmplat în Europa în ultimii ani. Deci ideea este următoarea. Nu intenționăm, cum spuneam, nu intenționăm să schimbăm regulile de bază în ce privește aceste dispozitive. Considerăm că legislația actuală este suficient de clară. Ce trebuie să facem este să ne asigurăm că procesul uh, pe care îl face autoritatea de omologare este uh, făcut în mod corect deci că e aceeași interpretare în fiecare țară și că să nu riscăm uh, aceste uh, căi, uh, aceste bucle prin care cineva poate încălca regulile. Deci facem reguli de procedură foarte specifice, pentru că noi credem că regulile sunt destul de clare, începește interzicerea acestor dispozitive. De asemenea, vrem să avem o listă continuă a posibilor dispozitive. Deci ce e un astfel de dispozitiv, care vor fi acești parametri, sigur va fi o listă deschisă. Nu putem exclude că imaginația inginerilor va uh, merge în direcții pe care nu le putem uh, prevedea astăzi. Deci va fi o listă deschisă, dar sperăm că nu prea lungă. Am vrea să avem un minim uh, și am vrea să avem aceste orientări până la sfârșitul anului. Considerăm că legislația care face uh, referire la protecția uh, strategia de protecție a motorilor, asta intră în al doilea pachet și pachetul de orientare ar fi suficient în acest moment ca să evaluăm corect strategiile de protecție a motorilor de către fabricanți și să prevenim Uh, introducerea unor noi dispozitive de trișare. Deci să spunem dacă acelea sunt dispozitive care permit triș- să trișeze, să spunem că asta sunt. În ce privește uh, legătura cu filtrele și cu temperatura, o să rog pe colega mea, care este expert în domeniu, să vă explice problemele de sensibilitate ale filtrelor legate de temperatură, dar înainte de asta aș vrea să mă refer la întrebările legate de marja cu factorul de conformitate sau cum vrem să-i spunem. Cred că, din nou, mă refer la ce am spus la început. Dacă n-am fi avut discuția pe pachetul 2 RDE, probabil că nimeni nu ar fi surprins că există o marjă legată de echipamentul folosit pentru a Uh, măsura emisiile în condiții reale de trafic. Fie că e vorba de NOx, de particule sau de orice altceva. Deci dacă doriți să-l numiți factor de conformitate, puteți să-l numiți conform de, factor de conformitate. Dar nu asta am discutat extensiv la începutul anului. Echipamentul uh, este unul de tip foarte nou, astfel încât uh, funcționează mai bine sau mai rău, funcționează diferit de la o călătorie la alta, depinde unde îl pui, îți poate da indicații diferite. Deci asta este natura instrumentului pe care îl folosești. Așadar, ați pus întrebarea, domnul Garandia a pus întrebarea dacă asta are legătură cu echipamentul, dacă echipamentul este potrivit pentru scopurile sale. Da, am avut uh, studii de trei ani uh, făcute și studiul acesta demonstrează clar că există posibilitatea să măsuri particule, dar că acest echipament, așa cum este el astăzi, nu e perfect. O să vă spun și mai mult. Dacă 1,5 este corect, e excesiv sau nu e suficient. Cred că este mai puțin decât ce ar trebui să includem, pentru că atunci când am ales 0,5, am inclus performanța echipamentelor de la laborator la laborator. Am, conform, am uh, Eh, comparat performanța pensurilor de la laborator la laborator și am ignorat complet faptul că ar putea să existe influențarea, influență din partea condițiilor de condus, eh, tipul de combustibil și așa mai departe. Deci ne-am limitat la comparații foarte stricte. Deci este un minim pe care trebuie să-l permitem și asta nu are nicio legătură cu schimbarea limitelor de reglementare. Ele sunt ce sunt, sunt așa cum sunt și nu le vom schimba. Poate va fi 0,3 anul viitor, dar asta nu e o discuție. Am, am avut o discuție primind factorii de conformitate care au ținut seama de alte elemente, nu doar de echipamentele în sine. Și nu este nicio altă motivație și explicație. Nu comisia a venit tehnic vorbind cu această idee, subliniez. De trei ani investigăm această chestiune nu e, ca, producătorii de catalizatori nu se spune că există echipamente care măsoară sub 1,5 și asta trebuie să fie limita. Dar există echipamente care măsoară cu inacuratețe de 300%. Deci întrebarea este uh, cum putem fi robuși din punct de vedere științific și că să avem această opțiune. N-am mers cu opți- la opțiunea de 300%, niciuna care să fie mai sub ce am ales, pentru că nu era serioasă. Trebuie să ne bazăm pe niște dovezi care ne-au fost oferite și dovezile indică că acesta este un minim pe care ar trebui să-l avem atunci când legiferăm în acest domeniu al sistemelor de tip PEM, sistemelor de măsurare a emisiilor. Începește procedura și modul de organizare a activității. Aveți perfectă dreptate. Am avut ședințe, ca întotdeauna, la care și industria reprezentată și vin uh, în număr mare. Toată lumea are dreptul să participe. Dacă ONG-urile vor să participe în număr mare, sunt mai mult de binevenite. Dacă sunt 50 de ONG-uri care vor să vină, lista e complet deschisă și oricine poate participa la ședință. Deci invităm pe toată lumea, dar nu putem forța pe nimeni să vină. Sau nu putem să le spunem oamenilor să nu vină la ședință. Ideea este alta. Trebuie să gestionăm această ședință într-un mod potrivit, să ne asigurăm că dăm cuvântul tuturor să-și exprime poziția și că tragem concluziile corecte. Și cred că asta s-a întâmplat. În ce privește comentariile legate de participarea a doar două sau trei state membre, vă rog, nu uitați un lucru. Statele, statele membre discută această propunere în mod extensiv. Am discutat uh, cu statele membre de patru ori această chestiune în Comitetul Permanent, unde prezentăm propuneri și le discutăm cu statele membre. Deci, evident, statele membre fac parte din această discuție. Uh, cei care s-au uh, alăturat grupului de reguli sunt cei extrem interesați de, extrem de interesați de redactarea regulilor și de a face parte acestui proces, dar, din acest proces, dar fiți asigurați că statele membre sunt uh, informate în permanență în cadrul Comitetului Permanent. Yes, well, uh, on 30 seconds, um... Dacă 30 de secunde e mult sau nu, cred că asta face parte din definiție și asta nu o putem schimba. Așa este definită pornirea la rece la nivel internațional, deci ne luăm după reguli. O întrebare interesantă legată de uh, gradul de detaliere, dacă e prea mare, dacă e prea mic, sau teste independente. Suntem de acord, însă, după cum știți, Legislația actuală este definită într-un anumit fel, iar Comisia are competențe limitate, dar suntem întru totul de acord cu dumneavoastră. Și tocmai de aceea am depus propunerea de regulament pentru omologare. Dar da, trebuie să existe un factor uh, insolit, ar trebui să existe teste de verificare a conformității. Da, acesta este cel mai bun fel de a sprijini aceste prevederi. Așa putem să sprijinim regulamentul propus de, um, de comisie în Parlament și în Consiliu, însă aceste lucruri nu sunt prevăzute în cadrul în momentul de față. Și acum uh, o voi lăsa pe colega mea să discute despre filtrul de particule și despre temperatură. Mulțumesc foarte mult! M-au surprins întrebările pentru că se pare că s-a înregistrat o nelămurire, o neînțelegere cu privire la ce pot face aceste filtre și ce nu pot face. Avem un filtru care captează aceste particule, însă dacă numărul lor este foarte mare, atunci filtrul uh, va prinde o parte și altele vor merge pe lângă, vor scăpa. Um, vehiculele echipate cu TPF Uh, ați spus dumneavoastră că uh, prezintă date de la 1 la 5, factor de la 1 la 11, îmi cer scuze, uh, dar nu e adevărat acest lucru. Dacă facem testele la 0 grade, se crește foarte mult acest factor. Dacă creștem, da, dacă comparăm aceste date cu cele pe care le avem cu privire la combustibilii grei, care nu sunt chiar în mainstream, să zicem, dar sunt comercializați, au o cotă de 5% pe piață, să zicem, a mai adăugat încă 4%. Așa că un vehicul care atinge o limită mai joasă decât cea prevăzută poate să depășească, să se autodepășească, cum ar veni să, autodepășească, să depășească limita Euro 6. Deci, ne-am gândit să ignorăm acest lucru și să măsurăm um, același lucru. Deci, am testat mai multe modele în condiții de laborator și în laboratoare diferite și am încercat diferite măsurători. Deci, rata de eroare înregistrată a fost de 50%. Practic, instrumentul respectiv nu era uh, bun, se strica la temperaturi scăzute, așa că nu putem să ne fundamentăm legislația pe un instrument pe care nu îl putem folosi în toate procedurile. Și cred că am terminat pentru moment. Mulțumesc foarte mult. Dacă există întrebări? Nu mi-ați răspuns, spune domnul Ciurmes, cu privire la Audi. Întrebarea legată de Audi. Aveți vreun contact cu autoritățile din California? Nu. Nu avem uh, niciun contact pe această temă cu autoritățile americane. Acest caz s-a înregistrat ieri. Uh, am avut contacte cu autoritățile din California și de fiecare dată când apare o asemenea problemă avem, uh, uh, luăm legătura cu EPA pentru a vedea ce putem învăța de la ei. În regulă. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru disponibilitate. Putem trece acum la ultimul punct de pe ordinea de zi de azi. Obiecție în baza uh, regulii 106 referitoare la aprobarea substanței active bentazon. Îi rog pe colegii de la Envi și pe asistenții lor să ne dea voie să ne continuăm ședința pentru că nu s-a terminat. Dacă doriți să plecați, vă rog, dar noi restul dorim să continuăm. Domnul Poci, raportorul, are cuvântul acum. Yes, thank you, Chairman. Thank Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegilor pentru generozitatea cu care pleacă cu atâta liniște din uh, sala de ședință. Bravo lor! M-am săturat să tot ridic obiecții, dar nu am putut să nu o fac în acest caz. Este vorba despre o obiecție la adresa unui regulament de implementare în baza articolului 106 din regulamentul de procedură. Este vorba despre înnoirea aprobării pentru această substanță activă, bentazonul de data asta. Este vorba despre un ierbicid împotriva unor dăunători folosiți, uh, care apar în agricultură. Această substanță ajunge foarte ușor în apa freatică, și este cea mai detectată uh, substanță din uh, sol, din apa freatică, conform datelor care ne parvin din partea autorităților britanice și din partea altor autorități europene. De asemenea, această substanță este considerată a fi un perturbator endocrin. Comisia nu se conformează articolului 100, 1107 per 2009, adică regulamentul pesticide, și, în cau- și încalcă articolul 191 al tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene. Acest proiect de regulament de implementare propune reautorizarea acestei substanțe până în 31 ianuarie 2032. Iată, deci, perioada maximă posibilă, 15 ani, în ciuda faptului că cei de la comisie nu au datele necesare care să confirme siguranța acestei substanțe și nu a cerut aceste substanțe din partea um, uh, solicitantului. Această procedură a confirmării datelor a fost criticată pentru că permite, practic, prezența unei uh, substanțe pe piață înainte ca toate datele existente care să o fundamenteze să fie disponibile. Există deja două hotărâri ale curții cu privire la uh, această practică uh, a Comisiei de a folosi procedura pe care am menționat-o anterior. Îmi cer scuze nu din partea curții, din partea ombudsmanului. Totuși, Comisia nu s-a conformat, deși a fost somată să facă, facă acest lucru. Și asta se întâmplă și în cazul bentazonului. Gravitatea aici nu este atât de gravă cum este cea de la obiecția împotriva glifosatului, însă este esențială respectarea legislației. Altfel, ne vom regăsi în poziția în care anumite substanțe prezente pe piață sunt nesigure sau neconforme cu legislația. Nu trebuie să permitem autorizarea acestei substanțe active vreme de 15 ani înainte să există o evaluare a prezenței pe piață și din partea consumatorilor înainte de a exista datele cu privire la siguranță, înainte de a exista datele cu privire la efectul asupra glandelor endocrine, înainte de ca EFSA să își uh, facă, să își facă munca cu privire la toxicologia pentru uzul uman, pe, pentru oamenii a acestei substanțe. Sunt uh, convins că, sper de fapt ca colegii mei să mă susțină și uh, ca cei de la comisie să depună un nou uh, proiect de regulament de implementare atunci când are toate datele la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Putem să facem acum un tur de tablă. Domnul Iar. Ja, ja, vielen Dank. Äh. Da, mulțumesc. În primul rând, cred că este bine că s-a subliniat faptul că e vorba de un act de punere în aplicare aici. Deci, uh, noi, cei din Parlament, suntem uh, implicați doar în mijlocit, nu nemijlocit. Și discuția, de fapt, trebuie să aibă loc între Consiliu și Comisie. În al doilea rând, ca și politician care mă ocup și de agricultură, vreau să atrag atenția că este vorba și de o decizie duală Nu putem spune că o substanță e bună sau proastă. Viața ne-a arătat că calea de mijloc este cea corectă. Pentru că în ceea ce privește perturbatorii endocrini, până la urmă, uh, și în cafea există astfel de receptori sau perturbatori și nimeni uh, nu se gândește la interzicerea uh, cafelei. De până la urmă, totul depinde și de concentrație și de tipul de aplicare. De aici trebuie să se stabilească cum anume ar trebui utilizată bentazona în agricultură, dar, în opinia mea, nu se justifică încă o obiecție, pentru că posibilitățile de aplicare mai trebuie clar definite și există și studii științifice în acest sens. Sigur că substanța în sine este un pesticid și evident că pesticidele protejează anumite plante, pe altele însă nu. Și sigur se poate discuta despre utilizarea acestora, dar cred că în ansamblu, atunci când se folosesc uh, aceste substanțe așa cum trebuie și cu respectarea tuturor indicațiilor și limitărilor, uh, Uh, nu se justifică această obiecție. Eu sunt împotriva ei și Miss Gerling? Doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul Poci s-a săturat de obiecții, pentru că și eu m-am săturat să spun același lucru tot timpul, oricum îl spun, oricum prima parte. Repet ce am mai spus de multe ori nu putem să ne tot certăm că cei de la comisie își depășesc competențele pentru că nu ne place nouă ce propune. Regulamentul de uh, implementare este conform, așa că din, uh, din perspectivă procedurală nu ar trebui să ridicăm aici nicio obiecție. Cred că ne batem joc de această comisie ENVI, continuând cu aceste obiecții, și la un moment dat nu o să ne mai asculte nimeni. Cred că și mulți au și săturat deja. Conținutul, în sfârșit. Mă deranjează câteva din detaliile rezoluției. Nu o să intru acum rând cu rând să vi le expun. O să aleg doar părțile importante. Și aici a fost uh, citat greșit ombudsmanul. Comisia a fost somată să nu mai folosească această procedură. În concluzie, a spus ombudsmanul, Comisia trebuie să folosească această procedură în mod restrictiv doar în cazurile justificate. Deci, practic, Comisia trebuie doar să aibă grijă cum folosește această procedură. Deci, practic, ombudsmanul a fost citat greșit. De asemenea, rezoluția spune că să, trebuie să se acorde prioritate evaluării informațiilor relevante înainte de aprobare. Apoi, concluzia este că cei de la comisie au uh, încălcat prevederile regula, uh, regulamentului pesticide, dar nu e adevărat, pentru că datele cerute se referă la uh, Um, cele referitoare la efectele asupra sistemului endocrin în urma unui studiu făcut pe șobolani. Vă atrag atenția că această deficiență de date a fost identificată atunci când au fost identificate criteriile pentru perturbatorii endocrini, pe care nu i-am criterii pe care nu le-am hotărât încă. Deci nimeni nu zice că nu trebuie să facem acest lucru, însă nu putem permite ca orice solicitare de uh, reînnoire a aprobării să fie ținută o statică de către aceste obiecții. Din păcate, membrii acestei comisii, unii dintre ei, consideră că dacă Uh, nu putem să oprim o reînnoire pe 15 ani acum, înainte să înceapă, nu putem să oprim niciodată, dar nu e adevărat acest lucru. Există proceduri care pot să impună scoaterea de pe piață a substanței respective. Uh, asta nu înseamnă că trebuie să oprim reautorizarea în momentul de față. Nu trebuie să suspendăm acum reautorizarea nici, unui, uh, nici unei substanțe până la obținerea datelor relevante, pentru că până obținem aceste date, poate să dureze câțiva ani. Avem acum uh, pe piață uh, substanțe care sunt utile, care nu sunt periculoase, deci nu cred că pute, trebuie să fim chiar atât de precauți, exagerat de precauți. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am cuvintele la mine acum, ca și colegii mei. Aș dori să aflu perspectiva comisiei pentru a uh, da seama de ce au luat hotărârea pe care au luat-o. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc foarte mult pentru obiecția dumneavoastră, domnule Poci. Noi de la Verzi vă susținem și nu doar pentru perturbatorii endocrini avem, nu avem datele. Uh, nici în ceea ce privește toxicitatea anumitor substanțe nu avem toate datele. Acest principiu al precauției este unul de bază în Europa și e clar că concluzia ombudsmanului nu trebuie să fie disputată aici. Uh, concluzia a fost că trebuie să oprim această practică, această procedură atunci când este nevoie de date. În țara dumneavoastră știți ce este un ombudsman, însă nu în toate țările știm. Este foarte clar că această aprobare, reaprobare, chiar și pentru o perioadă de 15 ani, atunci când tu nu știi care este impactul substanței, mi se pare că acest lucru subminează nu doar sănătatea mediului și a oamenilor, ci și încrederea în comisie. Pentru că Comisia Europeană dă dovadă de slăbiciune atunci când vine vorba despre respectarea standardelor, legilor, principiilor și uh, asta văd cetățenii noștri. Și nu mai au încredere în noi, pentru că nu ne luăm propria noastră legislație în serios. Așadar, Sper că putem obține o, o majoritate care să susțină această obiecție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum puta, putem asculta punctul de vedere al comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnilor și domnilor. Nu mă aflu nici eu prima dată aici în ceea ce privește obiecție, deci nu sunt foarte fericit. Bentazonul... Uh, bentazonului va expri, expira perioada uh, în 2017, perioada de aprobare. Am propus într-adevăr un regulament de implementare și aș dori, înainte de a intra în detaliile procedurii de aprobare, aș dori să vă spun că vorbim despre aprobarea substanțelor atunci când vorbim despre autorizarea acestor substanțe, statele membre au un rol foarte important. Rezoluția, îmi cer scuze, obiecția s-a referit la câteva motive de îngrijorare legate de efectele asupra sistemului endocrin, uh, infiltrarea în apele freatice și așa mai departe și a spus că acestea nu sunt confirmate de datele existente. Ombudsmanul nu a cerut comisiei să înceteze folosirea acestei proceduri, ci a vorbit despre această procedură conform actului de bază și cu referire la directiva 9414. bară 414, îmi cer scuze. Această procedură este înscrisă în regulamentul 100, 1107. Acesta nu spune nu folos... Asta ce să nu spune nu folosiți datele de confirmare. Regulamentul permite folosirea lor în două cazuri. În primul rând, atunci când există cerințe noi, stabilite în timpul procesului de evaluare, după depunerea solicitării, sau în caz că există noi date științifice și tehnice care au apărut între timp, în timpul procesului de evaluare. Luăm, firește, decizia ombudsmanului foarte în serios. În ceea ce privește perturbatorii endocrini, ce a spus EFSA a fost că lipsesc datele pentru a califica această substanță ca perturbator endocrin ei au spus că modul de acțiune nu este același ca și cel al perturbatorilor endocrini. Cererea de date de confirmare în contextul perturbatorilor endocrini uh, trebuie să respecte hotărârea EFSA. Datele acestea sunt cerute pentru că EFSA a sugerat clasificarea bentazonului în categoria 2. Bentazonul a fost clasificat acum foarte mult timp, conform legislației, însă această clasificare nu include prevederi cu privire la toxicitate. Această clasificare a fost făcută de ECHA și am auzit ce a spus mai devreme domnul Danset referitor la clasificarea altor substanțe. Deci regulamentul nu prevede nicio clasificare pentru bentazon. Datele depuse de solicitant, care nu are de unde să știe sau nu se aștepta la o asemenea clasificare propusă de EFSA. Dacă aceste date nu sunt suficiente pentru clarificare, aceste date nu sunt suficiente în momentul de față pentru a clarifica care este efectul asupra sistemului endocrin al bentazonului. În momentul de față dispunem de noi date, de aceea, în propunerea de regulament cerem solicitantului de a să, să depună noi date pentru a permite evaluarea. Un alt aspect ridicat în obiecție a fost infiltrarea în apa freatică. Nu negăm acest lucru. se poate întâmpla dacă substanța nu este folosită corect. Solicitantul a vorbit în solicitarea sa despre mai multe utilizări posibile, iar potențialul de contaminare este evaluat în funcție de un model focus care ține mont, cont de condițiile acvaclimatice și așa mai departe. Deci nu facem, nu facem o evaluare doar pentru un singur tip de sol sau doar pentru o singură regiune din Europa. Este vorba despre un model țintit și detaliat. Atunci când s-au aplicat aceste modele bine Uh, definite de către experți și statele membre, au stabilit niște criterii. Șapte din nouă scenarii pentru cereale, 1900 de grame pe hectar, sunt considerate a fi sigure. pentru alte utilizări, de până la 9600 de grame, nu s-au descoperit uh, probleme. la cererea 7 din nou utilizări sunt considerate sigure. Aprobarea substanței presupune ca statele membre să acorde o atenție deosebită protejării pânzei freatice atunci când folosesc pesticide sau când se autorizează un astfel de produs. Statele membre pot refuza o autorizare acordată de alt stat membru atunci când au motive bine întemeiate uh, arătând că o astfel de substanță vine cu riscuri eh, mult prea mari. Deci nu trebuie să dea curs principiului recunoașterii reciproce. În cursul elaborării actului de punere în aplicare, Comisia consideră că nu și-a depășit atribuțiile în conformitate cu acordul interinstituțional. Am aplicat conceptul datelor informate motive, așa cum se prevede în legislație și nu încălcăm nici decizia ombudsmanului și nici nu am adus atingere principiului precauției. De aceea am făcut o propunere de renoire a autorizației pentru bentazonă datorită faptului că s-au putut identifica utilizări sigure. Mulțumesc și acum în încheierea dezbaterii am să dau cuvântul raportorului nostru, domnului Poț. Mulțumesc. Doar câteva secunde. Stimabului coleg de la PPE. Nu sunt împotriva utilizării în agricultură, utilității. Sunt împotriva perioadei de 15 ani Înțeleg că un compost poate fi uh, autorizat și folosit în agricultură, dar nu uh, în această manieră și nu pe o perioadă de 15 ani. Julie, să știi că iau în serios uh, aceste lucruri și înțeleg că tu alegi mai degrabă varianta americană cu evaluarea bazată pe riscuri, în timp ce eu sunt mai degrabă în favoarea principiului precauției. Iar comisiei nu vreau să-i spun decât mulțumesc pentru confirmarea preocupărilor mele. Mulțumesc. Iată că putem încheia acum debatere, dezbaterea noastră. Vreau să vă reamintesc că votul în Comisia MV va fi pe 8 noiembrie. Încheiem acum ședința noastră de astăzi și ne revedem mâine dimineață.